Good afternoon, ladies and gentlemen. Bună ziua, domnilor și domnilor. Aș dori să vă urez bun venit tuturor și, cu permisiunea dumneavoastră, aș dori să începem uh, reuniunea de astăzi. Aș dori să mă exprim în limba mea maternă, în limba maghiară și după aceea să vorbesc și în limba slovacă, spune președintele. Începem cu ordinea de zi, punctul 1 de pe ordinea de zi, proiectul de ordine de zi. Domnul Marias ne-a rugat să amânăm 9 uh, noiembrie punctul 10, deci uh, raportul său. Dacă nu sunt obiecții, așa vom proceda. Aș dori să știu dacă are cineva întrebări în legătură cu proiectul de ordine de zi. Dacă nu, uh, această ordine de zi este considerată adoptată. Punctul 2 de pe ordine de zi, um, procesele verbale de la reuniunile precedente. E vorba de două procese verbale din 13 și 14 iulie 2016 și 8 septembrie 2016. V-au fost trimise procesele, procesele verbale. Aș dori să știu dacă sunt obiecții la aceste uh, procese verbale. Dacă nu, atunci ele sunt considerate adoptate. La punctul 3, Îmi revine plăcerea să urez bun venit unui nou coleg, domnul Pierru Sava, sper că nu uh, v-am stâlcit prea mult numele, și lui Alessandro Davoli, Uh, doi uh, colegi administratori uh, italieni, unul dintre ei nu este aici, și Katia Vater, Katia este în sală, iată cei trei administratori care vor face parte din secretariatul comisiei noastre. Aș dori să le urez un călduros bun venit. Mm, știu că sunteți experimentați, aveți experiență în domeniul Parlamentului European, deci, încă o dată, bun venit și așteptăm cu nerăbdare să cooperăm. La punctul 4, chestiuni uh, diverse, nu uh, am remarce de făcut uh, nici eu și se pare că nici colegii din sală. Deci putem trece la următorul punct de pe urmea de zi. E vorba despre o petiție 1962 din 2014 din Italia. Petiționarul nu este prezent dacă am fost bine informat. Deci aș dori să dau cuvântul comisiei, în primul rând, domnului Carpenter sau domnului Hamprint din partea comisiei. Nu știu cine reprezintă comisia în această după masă pentru această petiție. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, stimați eurodeputați, dragi colegi. Am digerat conținutul petiției depuse de către domnul Berardi, cetățean italian, care a fost uh, deținut uh, în Guinea Ecuatorială în 2015. Uh, acest caz a făcut obiectul Ehm, deci eh, a fost însoțit nu numai de mărturiile domnului Berardi, ci și au făcut obiectul eh, unor rapoarte din partea ONU, a organizațiilor din societatea civilă, eh, Human Watch și așa mai departe și trebuie să recunoaștem că acest caz conține câteva elemente turburătoare. Ehm, am, am venit cu un coleg de la DG Justice, de la Comisia Europeană, pe care îl rog să Uh, intervin în completarea observației mele, dar în uh, răspunsul meu aș dori să mă acces pe două aspecte. În primul rând, felul în care Uniunea Europeană a tratat uh, cazul Berardi și apoi chestiunea mai vastă a drepturilor omului și a statului de drept din Guinea Ecuatorială. În două scrisori a căror, uh, asupra cărora doresc să vă atrag atenția, domnule președinte. Una din aprilie 2015 către familia domnului Berardi și o a doua scrisoare uh, adresată Action de Chrétien pour l'abolition de la torture din Franța, unei organizații mm, care face parte din societatea civilă, am uh, schițat abordarea mai largă pe care am adoptat-o. În primul rând, poate sunteți la curent uh, cu faptul că instituțiile europene nu au o competență specifică pentru protecția consulară a cetățenilor uh, europeni. E vorba despre o competență care este de latitudinea uh, statului membru. Um, există câteva acorduri, colegul meu s-ar putea să vă explice cum stă situația. Deci dacă un cetățean nu este reprezentat de către autoritățile consulare din statul membru, Uh, ne aflăm într-o astfel de situație pentru că Italia nu are ambasadă în uh, Guinea uh, Ecuatorială. Nici Uniunea Europeană nu are o astfel de ambasadă. Italia este reprezentată prin intermediul Camerun și Libreville, deci din Camerun și din Gabon. Deci problema răspunsării consulare trebuie exclusă, însă am avut contacte atât oficiale cât și neoficiale cu autoritățile din Guinea Ecuatorială la Bruxelles, am uh, discutat cu ambasadorul acestei țări și la Malbu am avut un schimb uh, al uh, șefului nostru de delegație de la Libreville care s-a deplasat în Guinea Ecuatorială și cu ocazia acestor, uh, acestor întrevederi am insistat pe respectarea normelor internaționale în ceea ce privește detenția și am subliniat faptul că trebuie ca drepturile Uh, domnului Roberto Berardi să fie respectate, mai ales în ceea ce privește asistența medicală. Trebuie să vă mărturisesc că situația drepturilor omului, uh, condițiile din închisoare din uh, Guinea Ecuatorială ne îngrijorează și cazul Berardi nu este cu siguranță singurul caz în care felul în care funcționează justiția și condițiile de detenție ale uh, prizonierilor au fost uh, făcute publice pe, uh, la nivel internațional. De asemenea, am încercat prin intermediul dialogului politic să punem problema. E un dialog limitat cu Guinea Ecuatorială, trebuie să recunoaștem acest lucru, însă trebuie să spunem că situația din această țară este puțin uh, neobișnuită. Guinea Ecuatorială nu a ratificat acordul revizuit de la Cotonou, ceea ce înseamnă că nu avem la dispoziție, nu avem aceleași relații politice cu această țară precum cu uh, celelalte țări membre ale ACP și cu țările vecine din Africa Centrală. Nu avem nicio delegație acolo, așa cum am spus, nu acordăm uh, finanțare directă Guineei ecuatorială, faptul că această țară nu a ratificat acordul de la Cotonou înseamnă că instrumentele sau pârghile pentru dialog politic care ne-ar permite să ne axăm pe elementele cele mai importante din acordul de la Cotonou, printre care drepturile omului. Deci aceste pârghii nu uh, sunt la dispoziția noastră cu un temei juridic, așa cum se întâmplă cu țări precum uh, Gabon, Santome, Gaberun și așa mai de, uh, Camerun și așa mai departe. Deocamdată am încurajat Guinea Ecuatorială să nu se izoleze pe scena internațională, am încurajat-o și am să, să ratifice acordul de la Cotonou, fără să aștepte o revizuire ulterioară, pentru, a avea, pentru ca noi să avem uh, un temei juridic pentru dialog, uh, un dialog cuprinzător, inclusiv în ceea ce privește drepturile omului. Uh, în ceea ce privește alegerile prezidențiale, am făcut critici, am spus că Uh, a fost vorba de o ocazie ratată pentru a permite acestei țări să se democratizeze. Credem că îmbunătățirea situației uh, Mm, democratice ar permite acestei țări să-și îmbunătățească imaginea la nivel internațional și vom continua să încercăm să avem un dialog structurat cu această țară care se va baza pe drepturile omului puternic. Uh, sperăm uh, să putem sprijini și societatea civilă în acest domeniu. Iată ce aveam eu de spus, domnule președinte, și aș dori cu permisiunea dumneavoastră să dăm cuvântul uh, colegei mele de la Comisie. Mulțumesc, domnule Carpenter. Antevorbitorul a mm, schițat foarte bine situația, doream însă să revin asupra faptului că Uniunea Europeană nu are competențe pentru a oferi protecție consulară ca atare și uh, această competență e de uh, suveranitatea statului membru respectiv. Avem articolul 23 Uh, din tratatul cu privire la funcționarea Uniunii Europene, care stipulează uh, domeniile în care am putea avea competențe. Conform uh, acestui articol, fiecare cetățean al Uniunii Europene care se află pe teritoriul unei țări terțe în care Uniunea Europeană nu este reprezentată să beneficieze de protecție prin intermediul protecției culturale, precum orice alt cetățean al oricărui alt stat uh, membru al Uniunii Europene. Deci, uh, un uh, astfel de, de cetățean beneficiază de protecție consulară ca toți cetățenii europeni. Și în acest caz am fost informați că petentul a primit, a beneficiat de asistența cultur, um, consulară Uh, de care poate beneficia orice cetățean nereprezentat uh, uh, în țara respectivă. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și eu. Da, cred că evaluarea situației este foarte corectă. Aș dori acum să dau cuvântul colegilor. Aș dori să știu dacă cineva dorește să adauge ceva, să spună ceva pe marginea acestei petiții. Se pare că nu, Vă rog. Domnul Andriu, mulțumesc, doamna președinte. Am sosit puțin mai târziu, nu am uh, asistat la introducerea petiției, dar uh, am ascultat intervenția Comisiei, am înțeles că nu este vorba de o competență europeană, însă cred că ar fi totuși rolul Uniunii Europene într-o astfel de situație dacă nu să exercite presiunea asupra uh, Guineei Ecuatoriale, cel puțin să uh, tragă semnalul de alarmă pe lângă autoritățile europene, pentru că trebuie să ne asigurăm că drepturile fundamentale sunt respectate. Și sper că Comisia va uh, cel puțin atrage atenția autorităților italiene ca ea să vegheze mai de aproape asupra situației cetățenilor săi din lume. Mulțumesc! Mai dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, atunci iată care este soluția pe care aș dori să vă propun. Această petiție nu mai este valabilă, deci cred că ar fi bine să o închidem, însă cred că ar fi bine să scriem și o scrisoare uh, Comisiei Europene, așa cum uh, spunea domnul Martin, cum a propus domnul Martin, și ar trebui să solicităm Comisiei să ne explice cum intenționează să procedeze pentru ca situația drepturilor omului din Guinea Ecuatorială să fie îmbunătățită. Sunteți de acord cu această propunere, deci cu închiderea petiției și cu trimiterea unei scrisori în atenția Comisiei? Bine, mulțumesc. Atunci putem trece la următoarea petiție. Este vorba de petiția 944 din 2004, adresată de către la Ellis, de cetățenie britanică, Uh, nu e prezentă în sală din motive de sănătate, din păcate. Deci, aș dori să îi dau cuvântul reprezentantului domnului Spite, reprezentantului Comisiei, domnului Paul Spite, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Comisia a închis uh, proiectul său pilot uh, din 2014, la sfârșitul acestui an. Uh, deci nu mai are la dispoziție informații suplimentare cu privire la această petiție, dar am retrecut în vedere ultimile elemente care au fost trimise Comisiei dumneavoastră și se pare că elementele care au permis uh, Comisiei să închidă acest uh, proiect pilot uh, încă sunt valabile astăzi, respectiv că Comisia consideră că Regatul Unit a luat măsurile necesare pentru a sancționa vinovatul din acest caz. Mm, acest incident de mediu este monitorizat și poluarea respectivă a fost a făcut obiectul unor măsuri corective. Sigur că se pare că poluarea continuă să uh, se manifeste din când în când, însă uh, Autoritatea de Mediu din Regatul Unit va continua să monitorizeze situația. Deci, însă nu mai avem uh, elemente în plus pe care să vi le supunem atenției. Președintele, mulțumesc. Aș dori să știu dacă colegii doresc să adauge ceva la această petiție. Da, e o petiție care vine din circumscripția mea, din nord-estul Angliei. E o petiție care a fost uh, depusă cu mult timp în urmă și, uh, într-adevăr, așa cum a spus Comisia, în 2013, în urma uh, eforturilor depuse de către petenți, Comisia a lansat uh, un uh, proces uh, împotriva companiei care exploata această, acest site de exploatare a deșeurilor. Și cu, s-a constatat că mai multe metale grele s-au scurs în pânza freatică, însă se pare că uh, metalele continuă să uh, fie uh, eliberate în pofida eforturilor uh, depuse pentru a uh, extrage uh, această, aceste metale uh, grele. E foarte greu uh, să spunem uh, în ce măsură apa respectivă este poluată, când va fi curată. Uh, petiția a suscitat uh, foarte multă atenție în regiune uh, și uh, nu se știe dacă poluarea uh, a avut loc cu ocazia unui eveniment izolat care a făcut obiectul procesului respectiv sau dacă e vorba de un proces pe termen lung. Eu vă pot furniza mai multe date suplimentare pentru că, din păcate, și la și ceilalți petenți din motive medicale și din alte motive nu pot participa la ședința noastră. În ianuarie 2016, biroul meu a organizat o întâlnire între DEFRA Agenția, Agenția de Mediu și Petenți uh, la fața locului și am uh, reușit uh, să um, adunăm mai multe informații în legătură cu această poluare de la Houghton Spring s-a hotărât forarea suplimentară a solului respectiv pentru a vedea dacă zona este poluată în urma acestui incident din uh, urmă cu șapte ani sau dacă e vorba despre o problemă permanentă care necesită uh, acțiuni uh, suplimentare din partea companiei care exploatează depozitul de deșeuri. Am examinat apa respectivă, deci am încercat să vedem cât de curată este apa la stația de captare din apropiere și vă pot spune că raportul Agenției de Mediu din iunie anul curent dovedește faptul că au fost luate măsuri de corectare deci pentru a se uh, identifica sursa poluării. Din punctul nostru de vedere, uh, ideea a fost chiar de la început să ne asigurăm că informația, informația este la dispoziția tuturor uh, factorilor implicați, pentru că cu această petiție problema a fost că informațiile nu au fost trimise petenților în mod sistematic, ceea ce denotă o lipsă de încredere și uh, o lipsă de cooperare reciprocă, care a dus la escaladarea uh, situației, să spunem, la nivel local. Deci, uh, recent, uh, petiționara a scris uh, comisiei noastre în care și-a, într-o scrisoare în care și-a prezentat uh, punctul său de vedere, în care spunea că nivelul de poluare este mult deasupra normei europene, a mediei europene. Am înțeles că e o realitate și e adevărat că uh, aceste forări au uh, arătat că există niveluri suplimentare, uh, deci uh, adică cantități mult prea mari de uh, uh, oxid de hidrogen. E vorba de date pentru perioada 2005-2007, 2010, îmi scuze, dar uh, din punctul nostru de vedere problema nu a fost rezolvată. Uh, problema pe care au evidențiat-o petenții rămâne valabilă. Deci, uh, pe baza unui uh, plan de lucru desfășurat la nivel local, noi am propune uh, să scriem noi Comisia de Petiții autorităților britanice pentru a cere uh, un raport cu privire la situația de la acest uh, depozit de gunoi și mai ales în ceea ce privește noile puțuri care au fost forate recent, pentru ca noi să putem continua să urmărim situația, să vedem dacă într-adevăr poluarea a fost corectată la Houghton Spring. Mulțumesc uh, foarte mult. Aș dori să știu dacă colegii doresc să adauge ceva. Văd că nu dorește nimeni să ia cuvântul. Vă pot spune că sunt între Ciocan și Nicovală, pentru că e o poveste lungă. Petiția a fost depusă în 2004, în urmă cu 12 ani, deci. Am uh, cerut uh, un uh, răstimp suplimentar pentru ca comisia noastră să poată examina acest caz. Comisia Europeană s-a exprimat de 12 ori pe marginea acestui caz, de 8 ori avem această petiție pe ordinea de zi de la Comisia Petii, deci nu poate să ne acuze nimeni că nu ne-am făcut treaba, deci că nu am tratat această petiție Uh, cum se cuvine, deci că nu i-am acordat atenția cuvenită. Secretariatul uh, a făcut o propunere logică și sper să fiți de acord, uh, de acord cu ea, deci am dorit să încheiem această, să închidem această petiție pentru că nu știu cum am putea să continuăm pe viitor, ce am putea să facem. Bineînțeles că dacă problemele persistă, petiționarea poate să depună o nouă petiție dar nu cred că uh, mai are rost să tergiversăm uh, lucrurile, deci cred că trebuie să închidem petiția. Am constatat totuși că au fost câteva evoluții pozitive. Și dacă sunteți de acord cu această propunere, atunci o închidem și dacă problemele persistă, atunci invităm petiționarea să depună încă o petiție, pentru că încă o dată e vorba de o problemă care durează de 12 ani nu știu dacă merită să, ținem, să menținem deschis această petiție. Iată care este punctul meu de vedere. Sunteți de acord cu această sugestie? Sorry. Um, I, I agree that... Sunt de acord cu dumneavoastră că această petiție durează cam de mult timp, dar nu cred că în astfel de cazuri ar trebui să le închidem automat din oficiu uh, după o perioadă de timp determinată. Problema cu care ne confruntăm la Hotel Le Spring continuă și da, într-adevăr, uh, pregătim acest uh, uh, plan de lucru la nivel local, dar um, vă pot spune că am reușit să lansăm acest plan uh, tocmai pentru că petiția a rămas deschisă la Parlamentul European. Și cred că e foarte important ca această petiție să rămână deschisă și doar pentru o perioadă scurtă de timp, pentru a ne asigura că, prin cooperare, la nivel local, uh, soluționăm situația. Cred că, de fapt, acesta este rolul Comisiei de uh, Petiții, să găsească soluții alternative, uh, nejudiciare și să coopereze direct cu cetățenii. Am făcut acest lucru noi, deputații dar totul depinde dacă petiția rămâne deschisă la nivel european și dacă beneficiază și de cooperarea instituțiilor europene, a Comisiei Europene. Poluarea, vă, vă pot spune că continuă. Uh, plumbul este încă, uh, continuă să fie liberat în uh, sol. Nu știm dacă în urma uh, procesului intentat de către Comisia Europeană, poluarea a luat sfârșit, dar în orice caz cred că e foarte important ca această petiție să rămână deschisă. Președintele, nu știu dacă uh, eu știu care este poziția dumneavoastră, nu știu dacă vă pot, vă pot face o propunere cu care să nu fie de acord uh, toți colegii. Problema nu reprezintă faptul că această petiție durează de 12 ani, ci că nu cred că mai putem face prea mult. Aș dori uh, să știu care este poziția reprezentantului Comisiei Europene, domnul Speit. Credeți că aveți uh, instrumente sau mijloace la dispoziția dumneavoastră sau instrumente pe care noi le putem folosi. Știu că Comisia a depus eforturile necesare, așa considerăm că am făcut și noi la Comisia de Petiții. Care este poziția dumneavoastră? Mulțumesc, domnule președinte. Aveți dreptate. Într-adevăr, credem că am epuizat toate pârghile pe care le avem uh, la dispoziție noi, Comisia Europeană, dacă am dacă s-ar constata că poluarea ar crește din nou, dacă situația la fața locului s-ar agrava, uh, am fi obligat să revizuim dosarul, dar deocamdată nu credem că avem mijloace suplimentare la dispoziție. Președintele. eu sunt de acord cu cele spuse de Judith dacă ce spuneți dumneavoastră e pertinent, respectiv ce putem face noi uh, mai mult dacă însă petiția rămâne deschisă, ar permite ca uh, procesul respectiv uh, ar fi cu una de succes? Nu cred că e, mi mm, se cere prea mult să lăsăm uh, această petiție deschisă. Deci, poate ar fi bine să o lăsăm deschisă și să lăsăm lucrurile să evolueze în mod pașnic, ca să spun așa. Øh, øh, da, sunt de acord cu colegul meu. Înțeleg că această petiție este deschisă de foarte multă vreme, însă asta nu înseamnă că trebuie să o și închidem. Aș putea să fiu de acord să menținem petiția deschisă pe mai departe, încă o mică perioadă. Mai dorește cineva să intervină? Sunt de acord cu domnul președinte. Eu cred că această petiție trebuie închisă. Dacă o păstrăm deschisă, nu putem să facem nimic constructiv oricum. Și nu în ultimul rând, doamna Darling. Cred că Comisia PETI poate să scrie autorităților britanice și să ceară informațiile care au fost colectate cu privire la acele două puțuri noi și pot să spun că și Comisia Europeană a cerut aceleași informații, deci am fi consecvenți și am putea să ne dăm seama dacă lucrurile sunt consecvente și uh, dacă sunt urmărite măsurile pe care le-am propus noi. Apoi, în viitor, am putea accepta închiderea petiției. Însă cred că acele informații cu privire la noile puțuri care au uh, fost rezultatul unor negocieri între autorități și petenți și societatea civilă și a fost rezultatul uh, muncii noastre din Parlament. Aceste informații sunt foarte importante și trebuie să le aflăm înainte să cădem de acord să închidem această petiție. Încerc să găsesc o poziție de compromis, dar nu-i foarte ușor, după cum sunt sigur că puteți înțelege. Ce putem face azi? Avem doi colegi care sunt de acord cu dumneavoastră. Așa că putem să cerem mai multe informații de la autoritățile britanice. Și dacă se înregistrează schimbări pozitive, atunci putem propune închiderea petiției data viitoare. Sunteți de acord? Mulțumesc foarte mult! Doamnelor și domnilor, trecem mai departe la petiția 2715 2014. Petent este Roberto Ponzio din Italia. Din câte știu, domnul Ponzio se află în sală. Aveți cuvântul 5 minute. În primul rând, este vorba despre petiția 2715 2014. Documentul a fost depus în 29 septembrie și a fost actualizat. Ne aflăm într-o situație unică. Această petiție a fost depusă într-un moment de schimbări în legislația italiană aceasta trebuie să fie armonizată cu legislația europeană. O să încerc să fiu foarte succint și să vă explic care este situația pe scurt. Această petiție nu a fost depusă doar de un sim, singur cetățean. Eu reprezint patru organizații care um, reprezintă producătorii de trufe um, și aceștia sunt discriminați, lucru care nu se întâmplă cu producătorii de trufe din restul Europei. Conform articolului 29 al legislației din 2015, a regulamentelor din 2015 și 2016, um, legislația italiană încalcă drepturile cetățenilor și uh, discriminarea se continuă. În primul rând, pentru că acest compromis legislativ din Italia greșește la calcule. În Franța, Spania și Croația, Rata de TVA care se aplică este 4% sau 5%. În uh, Italia 22% și dacă o tăiem cu 10% ajutăm producătorii, dar tot este o cotă TVA discriminatorie. Apoi, în ceea ce privește legislația italiană, baza juridică nu este foarte clară. Trufele în Europa sunt considerate un produs agricol, însă Italia insistă să nu recunoască prin legislația sa acest lucru. Deci este o problemă de legislație națională. Ciupercile sunt considerate produse agricole. Și cota de TVA care se aplică este de 4%. Dar trufele nu. Așa că legislația din alte țări recunoaște trufele ca produse agricole însă îmi cer scuze, și Comisia Agri a Parlamentului European le recunoaște ca fiind, uh, ca fiind produse agricole, deci nu înțeleg de ce uh, se produce această discriminare uh, în Italia. Se pare că în continuare nu suntem capabili de ce, să înțelegem de ce nu respectă Italia legislația europeană. am atașat regulamentul din 2015 la petiția mea. Comisarul de atunci, domnul Cioloș, a spus că trufele sunt un produs agricol. Parlamentul European a fost de acord, însă legislația italiană în continuare nu ține cont de acest lucru. Ehm, există chiar aprovizionare din afara țării cu trufe și asta pune probleme de competitivitate pentru produsul nostru național. Deci această situație este de dreptul îndoielnică conform regulamentelor europene. Mi se pare o abordare îngustă a situației, mi se pare că este un refuz al uh, acceptării prevederilor europene. Cum se poate să recunoască Parlamentul European trufele în calitate de produse agricole dar legislația europeană să nu le recunoască. Această industrie din Italia respectă criteriile care se aplică și în alte țări, însă este discriminată față de producătorii din Franța, Croația și Spania. De ce se aplică o cotă de 4-5% în alte țări și în Italia 20%, 22%? De aceea am depus această petiție. Vă trimit la articolele 39 și 40 uh, din, uh, din aceste regulamente. Uh, trebuie să fie concurență loială și aceste principii trebuie să fie, să fie recunoscute de guvernele naționale și trebuie ca producătorii să pornească de la acela, de la un punct uh, egal, altfel avem parte de distorsionări pe piață și aș dori să închei pe această notă, adică insistăm ca această petiție să rămână deschisă pentru că avem toate argumentele pentru acest lucru. Această problemă este în continuare nerezolvată. Noi credem că Italia nu trebuie să se comporte în mod arbitrar, ci să respecte Uh, principii, principii din legislația europeană. Mulțumesc. Uh, acum voi da cuvântul reprezentantului Comisiei pentru a vedea care este poziția Comisiei. Domnul Paleha. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Comisia este de părere că, la început, această petiție era justificată în ceea ce privește anumite aspecte ale legislației italiene. S-au înregistrat, de fapt, mai multe plângeri cu privire la această legislație. Tocmai de aceea a, deci, a decis Comisia să deschidă acest proces prin sistemul pilot. Am contactat autoritățile din Italia pentru a încerca să rezolvăm această problemă. Italia a recunoscut că, într-adevăr, există probleme în legislație și au modificat legislația în iulie anul acesta. Iar Comisia este de părere că Italia, în momentul de față, în urma modificărilor legislative, um, are o legislație aliniată cu uh, regulamentele europene și am închis această procedură conform uh, dosarului din sistemul pilot. Petentul a spus că Faptul că aceste trufe fac obiectul unei cote de 10% TVA este în continuare împotriva uh, legislației europene. În primul rând, pentru că produsele agricole din Italia sunt supuse unei Uh, taxe unei, unui TVA de 4% uh, și în al doilea rând pentru că în alte țări din Uniunea Europeană cota TVA aplicată trufelor este tot de 4 sau de 5%. Însă, Comisia este de părere că aceste circumstanțe nu încalcă în sine legislația europeană. De fapt, în Italia, foarte puține produse agricole sau alimente sunt, uh, fac obiectul unei cote de 10% TVA altele, um, la altele se aplică 5%, la altele se aplică 4% TVA. Practic, asta ține de decizia statului membru. Statele membre hotărăsc cum aplică uh, taxa pe valoare adăugată uh, la produsele agricole, atâta vreme cât respectă principiile directivei. În ceea ce privește acele rate TVA diferite în uh, Franța, Spania și Croația, ei bine, există diferențe pentru majoritatea produselor TVA în ceea ce privește TVA-ul aplicat, nu doar pentru tuf, trufe. Asta nu înseamnă că există obstacole în calea concurenței sau în calea liberei circulații. Înseamnă pur și simplu că statul membru a luat o hotărâre pe care are voie să o ia. Statele membre pot să stabilească singure cotele TVA atâta vreme cât respectă principiile Uniunii. Această presupusă distorsionare a concurenței este limitată în ceea ce privește TVA. Cota TVA aplicată la cumpărări este cea a țării de destinație. Așadar, pentru trufele consumate în Italia, se aplică TVA-ul din Italia, indiferent de țara din care provin trufele respective. Așa că noi am spune că modificarea legislației italiene a rezolvat bine problema uh, în ceea ce privește armonizarea cu legislația europeană. Mulțumesc foarte mult! Așadar, dumneavoastră insistați că decizia este la latitudinea statului membru și că noi avem competențe limitate aici. Acum colegii au cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Le mulțumesc și eu colegilor mei. Care este rolul acestei comisii? Faptul că o petiție a schimbat deja parțial legislația în Italia arată că munca noastră dă roade și mi se pare că e de mare însemnătate acest lucru. După ce petiția a fost depusă de domnul Ponzio în uh, numele producătorilor de trufe, legislația italiană a început să, uh, să, fie modificată. Însă trebuie să ne punem întrebarea dacă se armonizează complet. Am auzit și părerea comisiei. Uh, știm că Digitax Sud se ocupă de aceste chestiuni fiscale și tocmai din perspectivă fiscală au analizat problema. Însă, un aspect foarte important al petiției este tocmai acest produs și însemnătatea sa. Dacă într-o anumită țară un anumit produs care e considerat produs agricol într-o anumită țară, în alte țări, dar nu e considerat produs agricol în acea țară, acest lucru duce la consecințe absurde în materie de fiscalitate și uh, de certificare a produsului și de resurse pentru buget. Dacă trufele sunt considerate produs agricol, atunci pot fi uh, investite fonduri europene, dar dacă nu, atunci acele fonduri se pierd. Deci eu aș dori să vă rog următoarele. Având în vedere că autoritățile italiene au început să se alinieze la standardele europene, putem să considerăm că acest lucru este deja un succes parțial. Aș sugera însă ca această petiție să fie păstrată deschisă și să ascultăm și părerea uh, colegilor de la DG Agri. Cred că ar fi înțelept să vedem care este și poziția lor, uh, pentru că trebuie să vedem dacă o trufă din Italia este aceeași ca și este același produs ca și uh, în alte țări. Și trebuie să comunicăm cu autoritățile italiene pentru a uh, ne asigura că procesul de aliniere continuă. pentru că la urma urmei se pune și problema de liberă circulație acestor produse. Aceste produse cresc spontan în natură și ele aparțin găsitorului. Așa că, dacă sunt de acord colegii, aș dori să păstrăm deschis această petiție și să ne adresăm și Digi Agri pentru a asculta poziția lor. Örülök annak, hogy sikerült a kérdésben Mă bucur foarte tare să constat uh, că s-au făcut uh, anumite anumiți pași pentru a se rezolva această problemă din, în Italia. Și acum uh, colegul nostru. Nu sunt specialist în materie de trufe, dar vreau să spun că sunt de acord cu ce s-a spus cu viziunea despre Uniunea Europeană, adică o armonizare inclusiv fiscală, dar și socială, în materie de mediu, de asemenea, și, bineînțeles, uh, în cazul acesta, o armonizare a TVA aplicabilă trufelor. Am auzit ce a spus Comisia și nu mă uimește. E ceva constant din partea Comisiei. Există dosare ce țin de competența națională, printre ele TVA-ul, dar nu la fel stau lucrurile și cu criteriul convergenței economice. Acolo mergem cu toții în aceeași barcă, avem cu toții același interes pentru a respecta. Ceea ce înseamnă că trebuie văzut uh, ce fel de Europa vrem să construim. Dacă vrem uh, un fel de dumping, nu știu exact care e situația trufelor, care e piața aceasta și cât reprezintă ea din piața europeană, dar uh, dincolo de această ciupercă foarte scumpă și rară și poate și utilă, mai sunt totuși lucruri uh, care trebuie văzute mai în detaliu și dumpingul și uh, uh, toate celelalte. Dar mi se pare oricum o idee bună să solicităm și părerea Comisiei Agri. Și aș pune totuși o întrebare producătorilor de trufe italieni. Dacă veți avea acest uh, consumatorii vor simți și ei un efect benefic? Vă întreb pentru că acum câțiva ani s-a discutat mult despre TVA pentru restaurație în Franța și uh, patronii de restaurante, cei din restaurație promiteau că dacă se coboară TVA-ul, uh, ar, urmau să angajeze mai mult și să coboare și prețul uh, alimentelor oferite, dar nu s-a întâmplat niciunul din cele două lucruri. Mulțumesc. Vreau să dau cuvântul și producătorilor, producătorilor italieni, dar vreau să văd dacă mai sunt colegi care vor să ia cuvântul. Se pare că nu, atunci vă rog. Vă răspund cu mare plăcere, cel puțin la întrebările adresate nouă. Fără îndoială, consumatorul va avea de beneficiat de pe urma unei astfel de măsuri. Dacă eu vând trufele în 10 și am 10% TVA, iar cineva în Franța vinde tot 10 trufe, dar are TVA 4%, atunci e clar că există o diferență de tratament. Veți cumpăra trufele unde sunt mai ieftine. Dacă TVA-ul se uniformizează și în Italia, acest lucru va fi și în avantajul consumatorilor. Uniunea Europeană vrea să protejeze consumatorii și să asigure prețuri rezonabile. O astfel de măsură ar proteja consumatorii. Dacă se va întâmpla acest lucru, um, atunci cei care dispun de trufele vor vinde la un anumit preț și cu diferența de venit uh, se va simți o diferență. Deci, ce spuneam mai devreme, dacă îmi permiteți, era că nu e o problemă dacă se aplică în Italia sau nu o rată de TVA pe produse diferite. Noi vorbim de TVA pe același produs din Franța, Spania, Italia și Croația. În toate celelalte țări există o anumită TVA pentru că e un produs agricol, dar nu și în Italia, pentru că aici nu e clasificat ca atare. E nevoie de o coordonare întreaga Europa, pentru că altfel nu o să fim armonizați tocmai la, prim, la baza Uniunii stă ideea unui, uh, unor reguli egale, echitabile, nu, a, nu tratamentul arbitrar. În toată Europa, trufele sunt considerate produse agricole. În Italia sunt considerate produse lux, cum ar fi blănurile sau mai știu eu ce. Deci trebuie să avem aceeași apreciere ca și în uh, Franța. Sunt mici diferențe, dar avem aceeași trufă și în Italia și în Croația. Deci, de ce să fie situația diferită? Doar pentru că te găsești într-o altă țară. E ceva fără sens. Deci, cum spuneam, ce e o trufă? Un fel de excrescență fungică. Deci, de ce la une, în unele țări se impozitează cu 10%, în altele cu 4%, în altele cu 22%? De ce să fie diferențe? Cred că trebuie să declarăm, e același produs peste tot. Nu vrem să îngrădim pagubele, să limităm pagubele, nu despre asta e vorba, pentru că nu se va rezolva problema. Iar în legătură cu articolul 29 din uh, a, legea europeană transpusă în Italia, e bine, acolo sunt uh, surprinse mai multe situații. Este o clauză generală. Nu știu dacă vă interesează foarte tare acel articol 29, dar, uh, de fapt, trufele vin sub incidența lui întâmplător. Și de fapt, acel articol nu e, nu e gândit pentru uh, situația noastră de acum. Arată doar că există discriminări. Se vorbește de limitarea pagubelor, dar nu se vorbește de eliminarea discriminării, din păcate. Vă mulțumesc, domnule Pozi. Voi încerca să sintetizez puțin dezbaterea. Pe de o parte, armonizarea TVA, ratelor de TVA, a fost discutată și am ascultat care e opinia comisiei. Trebuie să le spun colegilor că sunt de acord cu toate opiniile exprimate, însă armonizarea TVA e o chestiune foarte mare care poate duce și la prăbușirea Uniunii. Pe de altă parte, ce spunea domnul Pozi, uh, N-am știut până acum care e contextul, care e situația și anume faptul că Italia nu recunoaște acest produs ca fiind un produs agricol. Deci, putem să mergem pe această idee, să solicităm Comisiei pentru Agricultură și DG-ului aferent care sunt opiniile lor, putem să ne consultăm și colegii și să lăsăm petiția să meargă mai departe. Și apoi să ne formăm și noi o opinie. Mulțumesc. Următoarea petiție este cea cu numărul 755. Petentul este domnul Angelo Alu, cetățean italian și din câte știu, domnul Alu nu este de față ne-a informat că nu va putea să participe și așa că voi da cuvântul reprezentantului Comisiei Europene, doamna Terava, pentru a ne spune punctul de vedere al Comisiei. Domnul Terava. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia este de acord cu petentul în sensul că accesul la internet în bandă largă a devenit tot mai important e tot mai important pentru a putea participa la o societate digitală democratică și pentru uh, activități profesionale, dar și pentru a-și exprima uh, opiniile. În uh, 2013 a fost lansată această petiție și între timp s-au întâmplat deja multe. Dacă vă uitați uh, la piața produselor europene, veți vedea că uh, toată lumea are acces la bandă largă, accesul în bandă largă a ajuns la toată lumea. Bineînțeles, unii au ales să nu meargă pe această soluție tehnică din diverse motive. De asemenea, a evoluat mult și situația conectivității uh, la viteze mari, dar totuși subiectul rămâne unul important și Comisia a acordat atenție uh, în ultimii ani. În 2013, Comisia a venit cu o propunere privind un continent conectat, o propunere de regulament și partea acelui regulament adoptat anul trecut uh, cu sprijinul Parlamentului și Consiliului, există și o parte despre accesul la internetul deschis. Să avem acces liber la internet fără blocare sau uh, alte obstacole uh, în calea accesului la conținut de pe internet, cu condiția să ai acces la internet. Acum câțiva ani, în septembrie, Comisia a adoptat un pachet privind conectivitatea, așa am spus noi, compus, alcătuit din mai multe instrumente, inclusiv o revizuire a cadrului legislativ european pentru comunicațiile electronice. Acest cadru uh, stabilește conectivitatea ca și obiectiv al cadrului de reglementare actual, cum ar fi pe lângă promovarea pieței interne, de exemplu, și ceea ce s-a propus, de fapt, ceea ce se dorește este să sporim investițiile atât în rețele în bandă largă fixe, dar și uh, fără fir, astfel încât cetățenii și uh, întreprinderile să aibă acces și mai ușor la internet. Și în acest context trebuie remarcat că Comisia propune și modernizarea regulilor universale actuale privind uh, serviciile oferite. Deci, în loc să reglementăm serviciile moștenite pentru bandă îngustă, telefonie și așa mai departe, care bineînțeles rămân importante, noile reguli universale privind uh, serviciile pun accesul uh, pun accentul pe accesul în bandă largă. Și practic propunem ca oricine, orice cetățean să aibă dreptul la un contract care să-i dea acces în uh, bandă largă ceea ce înseamnă că orice cetățean ar trebui să poată, prin conexiunea sa la internet, să poată participa la societatea digitală. Așadar, chiar dacă piața a evoluat bine în ultimii ani, Comisia consideră că este nevoie în continuare să se mai reglementeze pentru a permite și a garanta accesul la internet în condiții, uh, la prețuri rezonabile pentru toată lumea și acestea sunt prevăzute în pachetul pentru conectivitate prezentat de Comisie în septembrie. Se face prin acest pachet un mare pas înainte. Mulțumesc. Maybe it's a time for me to... Poate că e momentul să schimb limba în care vorbesc. Și vă mulțumesc pentru intervenție din partea comisiei și acum dau cuvântul colegilor din comisie. Doriți să interveniți? Nu din întâmplare am schimbat uh, și vorbesc acum altă limbă, pentru că Slovacia, care deține președinția, a declarat deschis că acest subiect va fi prioritar, e legat de viitorul Europei și cred deci că această idee este într-adevăr foarte importantă. S-a spus deja și în documentele esențiale ale Uniunii Europene acest lucru. Și întrebarea este dacă în situația actuală, în momentul de față, mai trebuie să continuăm cu această petiție, pentru că poate că ar fi bine să închidem, să punem punct acestei petiții. Avem un aviz pozitiv din partea comisiei, vedem că ideea se regăsește în documente esențiale ale comisiei, deci probabil că nu vom mai reveni la această petiție anume, însă Comisia Europeană și Uniunea vor evolua așa cum se dorește în petiție. Colegii, domnul Siliu? Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc că îmi dați posibilitatea să intervin. Dreptul la internet e fără îndoială un subiect important. Și am și lucrat cu colegul de lângă mine, domnul Polieze, și am urmărit cu mare atenție această petiție. Cu siguranță e vorba de uh, un tărâm nou, e vorba de drepturi care nu existau acum ceva vreme și bineînțeles, nu intrau în concurență cu alte drepturi fundamentale. Dar vorbim acum de acces în bandă largă și dacă ne gândim la multe regiuni din Europa, cum ar fi cele muntoase, știm că uh, întreprinderile nu se pot stabili acolo pentru că nu există acest acces în bandă largă. E un fel de diviziune digitală, o, un fel de discriminare împotriva anumitor regiuni. Uh, dat fiind faptul că avem de-a face cu drepturi noi, care trebuie bine încadrate, cred că ar fi bine să cerem și opinia Comisiei pentru Afaceri Constituționale, ca să înțelegem cât se poate de bine această situație. Având aceste drepturi noi în Europa, trebuie să înțelegem dacă ele pot fi puse în textele de lege. Poate că e momentul să existe. Mulțumesc, mai sunt și alte observații din partea membrilor. Dacă am înțeles eu bine ce ne propuneți, doriți ca petiția să rămână deschisă, să abordăm Comisia AFCO și după ce vom avea opinia acestei comisii să punem punct petiției. Da, mulțumesc. Mulțumesc că ne-ați explicat. Și dacă toată lumea este de acord cu acest cale de urmat cu această strategie. Pot să spun că, într-adevăr, petiția e foarte importantă, subiectul e foarte important, dar s-au și făcut progrese mari, așa că acum o să contactăm și Comisia AFCO și o să propun secretariatului să încheie apoi în viitor petiția, să-i pună punct, dar numai petiția, pentru că subiectul rămâne foarte important. Doamnelor și domnilor, ne apropiem acum de subiectul de pe ordinea noastră de zi referitor la aproximarea legislației, apropierea legislațiilor și avem și avem alături de noi și pe doamna Costadinca Cuneva, care este și raportor și care îi și dau cuvântul pentru a ne prezenta subiectul. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, γνωρίζομαι... Mulțumesc. Dragi colegi, știm că în Uniunea Europeană cei care suferă și au un handicap uh, sunt în număr de 80 de milioane și pe măsură ce Europa îmbătrânește, în 2020 numărul persoanelor cu handicap va ajunge la 120 de milioane. Și tocmai de aceea mi se pare că problema accesibilității nu vizează sau nu interesează doar pe cei care au un handicap, ci și pe cei uh, care sunt mai în vârstă și al căror număr e tot mai mare. În acest text este vorba și de definiție, adică cine ar trebui să fie beneficiarul sau grupul vizat de propunerea de directivă. Ei bine, aici introducem noi primul amendament. Credem că printre beneficiari, printre cei vizați, trebuie să se numere nu doar persoanele care au un handicap dovedit, ci toate persoanele în vârstă și toate persoanele care se uh, lovesc de obstacole în materie de mobilitate, de contact cu mediul în care trăiesc veți vedea că nu propunem să utilizăm în text persoană cu limitări funcționale, pentru că este vorba de o sintagmă care trimite la persoană doar. Răspunderea revenindu-i cumva pentru obstacolele uh, cu care se întâlnește. Există persoane cu handicap care au probleme mari de mobilitate, de accesibilitate și de ocupare și diferitele dispoziții legislative fie nu sunt puse în aplicare, fie sunt modificate prin dispoziții naționale. De aceea trebuie să insistăm să fie aplicată legislația care există deja în materie de accesibilitate, dar și pentru a acoperi toate carențele acolo uh, unde nu există nici legislații, nici legi, nici uh, prestări de servicii pentru persoanele în vârstă sau cele cu handicap sau care au probleme de acces. Cu toții călătorim uh, des și constatăm că în anumite capitale europene persoanele cu handicap nici măcar nu îndrăznesc să se aventureze pe străzi din simplul motiv că nu au acces, nu se asigură accesul la locurile publice, la drumurile publice persoanele în vârstă cu venituri foarte mici rămân închise în casă, copiii cu handicap nu sunt uh, primiți în școli și din aceste motive propunerea de nouă directivă ce urmărește obiectivul de a crea dispoziții comune referitoare la obligațiile privind uh, accesibilitatea produselor și serviciilor poate să reprezinte un pas înainte important. Asta dacă totul se face cum trebuie, uh, mergând pe criteriul așteptărilor pieței, dar și al așteptărilor societății. S-ar putea îmbunătăți uh, viața tuturor persoanelor care se întâlnesc cu obstacole, care întâlnesc obstacole în viața lor și viața familiilor lor, susținând principiul vieții autonome, independente care oferă posibilități de dezvoltare. Titlul propunerii Consiliului și Comisiei vorbește despre obligații unice privind accesibilitatea bunurilor și serviciilor, adică este vorba de felul în care toți cetățenii vor putea să beneficieze, să se bucure de și să aibă acces la toate produsele utilizabile și, de asemenea, de serviciile care ne îmbunătățesc viața și care ne feresc de situații neplăcute. De exemplu, un telefon portabil poate să-i salveze cuiva chiar și viața. Dacă, de exemplu, se găsește într-o zonă izolată, undeva departe de lume, Um, și în Franța și în Italia, un simplu telefon portabil poate să reprezinte o uh, șansa la supraviețuire. Deci, este vorba uh, nu doar de produse digitale, e vorba de uh, calculatoare, de sisteme funcționale, de distribuitoarele automate de bilete, de telefoane inteligente, uh, de um, aparate de televiziune um, conectate la servicii digitale, servicii audiovizuale, de asemenea instalații digitale în cadrul serviciilor de transport de călători, fie pe calea aerului, fie pe cale ferată sau pe cale maritimă. Uh, și e vorba și de cărțile electronice. Deci înțelegeți că domeniul de aplicare al directivei este destul de restrâns și de aceea propunem două amendamente în principal. Întâi, să se extindă domeniul de aplicare al propunerii ca să se adauge produse digitale noi, indispensabile și servicii digitale indispensabile, adică site-uri de internet, aplicații, uh, Uh, servicii de cazare, hoteluri, spitale, terminale de plată, aparate electrocasnice care funcționează cu ecrane tactile. În al doilea rând, insistăm asupra posibilității de a asigura accesibilitatea în ceea ce se poate numi mediul construit – nu este suficient să se găsească produse și servicii accesibile, ci trebuie să poți efectiv să ajungi la ele. Ce rost, ce bun să existe un ghișeu de bancă, să spunem, uh, accesibil, dacă nu te poți apropia fizic de el. Deci, cumva trebuie să se țină seama de acest lucru ce rost are să ai un uh, distribuitor de bilete uh, automat dacă fizic persoana nu se poate, nu poate ajunge la el. La fel și o intrare în bancă trebuie să permită accesul oricui. Deci e vorba de accesibilitatea în mediul construit care, sunt, care reprezintă esența acestei propuneri. Apoi, adaptarea produselor digitale într-o piață digitală gestionată în principal de multinaționale. Trebuie să ne uităm cu mare atenție la ce va reprezenta costul adaptării prețul acesta nu trebuie să fie în defavoarea cetățenilor europeni și de aceea dorim o directivă eficace, o directivă privind accesibilitatea eficace. În acest sens, trebuie să se acorde importanță foarte mare următoarelor aspecte. Mai întâi, autoritățile naționale de supraveghere. Acestea Uh, sunt cele care vor uh, verifica punerea în aplicare a legislației referitoare la persoanele care au un handicap și ele vor verifica dacă există accesibilitate. Iar unde nu există, se vor asigura că va fi creată. În al doilea rând, participarea organizațiilor repre care reprezintă persoane cu handicap în procesul sau la procesul de pregătire și armonizare a prototipurilor, precum și participarea persoanelor și a organizațiilor a reprezentanților autorităților de supraveghere la un, un grup de lucru care va verifica situația accesibilității. Trebuie văzut cine, când și cum va lua decizii în legătură cu adaptarea unui produs sau a unui serviciu care poate va avea un preț disproporționat pentru fabricant. Va trebui să se regleze și situația derogărilor. Apoi va trebui să poată fi posibil să se ofere explicații, să existe manuale pentru utilizarea noilor produse și servicii ușor de înțeles și, de asemenea, ar trebui să vedem și în ce măsură se va implementa toată această legislație. Nu vă mai răpesc mult timp, dar chiar ar trebui să nu pierdem din vedere importanța acestui, acestei propuneri. Mulțumesc foarte mult. E un subiect foarte important, într-adevăr, care este asta, întreaga Uniune Europeană. Aș dori să știu dacă dorește cineva să adauge ceva. Uh, vă rog uh, mulțumesc foarte mult, mulțumesc uh, și eu raportoarei pentru cooperarea uh, foarte bună pe marginea amendamentelor pe care le-am propus uh, și pentru acest proiect de aviz. Noi, grupul socialiștilor, salutăm puternic așa numitul act european privind uh, accesibilitatea, pentru că astfel uh, statele membre vor putea să respecte pe deplin drepturile persoanelor cu dizabilități și să elimine barierele care împiedică aceste persoane să participe pe deplin la viața uh, comunității și să aibă o viață împlinită. Și cred că datoria noastră de eurodeputați să ne asigurăm că trecem de la vorbe la fapte, deci că realitatea reflectă litera legii, pentru că este un aspect atât de important pentru mulți cetățeni europeni. Și aici intervine rolul nostru al Comisiei de Petiții. Noi trebuie să fim portavocea cetățenilor, să exprimăm temerile, îngrijorările cetățenilor noștri. Și cred că Comisia noastră, în primul rând, ar trebui să se axeze pe respectarea articolului 4.3 din Convenția ONU cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități. Și uh, e vorba de principiul nimic uh, despre noi fără noi respectiv că noi trebuie să ne asigurăm că vocea celor persoanelor cu dizabilități să se facă auzită în uh, procesul de legiferare, în amendamentele pe care le uh, depunem la acest text legislativ. Trebuie să ne uh, reflectăm uh, poziția în amendamentele pentru IMCO și interacțiile, interacțiunile cu ceilalți colegi de la Parlament. Aș dori să vă reamintesc că uh, audierea din octombrie anul trecut uh, de la PETI. Am avut o audiere cu forumul uh, persoanelor cu dizabilități, care reprezintă cam 80 de milioane de persoane cu dizabilități din Uniunea Europeană. Contribuția lor a fost foarte importantă pentru noi pentru a ne asigura că uh, promovăm uh, drepturile persoanelor cu dizabilități în Uniunea Europeană și cred că ar trebui să acordăm importanță temerilor lor. Știu că raportarea noastră, după intervenția sa și după amendamentele pe care le-a depus, uh, se îndreaptă în această direcție, dar cred că este foarte important să promovăm uh, uh Mm, îngrijorările acestor persoane în avizul nostru. Câteva aspecte cheie pe care aș dori să le evidențiez. Unele dintre ele au fost, uh, au fost menționate și de către raportoare. Unele însă sunt uh, diferite. În primul rând, definiția persoanei cu uh, limitări funcționale noi dorim ca această definiție să fie extinsă și să reflecte nevoile cu care se confruntă o populație în îmbătrânire, printr-o definiție mai extinsă. Dar trebuie să ne asigurăm că legislația actuală se potrivește cu uh, legislația uh, viitoare, cu definițiile în vigoare. Mă gândesc, de exemplu, la mobilitatea limitată sau definiția Uh, unei persoane cu dizabilități. Dacă vom avea prea multe uh, definiții, uh, procesul legislativ va fi îngreunat. În ceea ce privește sfera de aplicare, sunt de acord cu ce s-a spus. Credem că această, acest domeniu de aplicare ar trebui să fie examinat cu mare atenție. Există domenii în care am putea să mergem mai departe Uh, au fost create uh, lacune, vicii juridice și trebuie să reamintim colegilor că atunci când uh, creezi astfel de lacune, trebuie să te aștepți pe viitor să primești petiții. Deci dacă vrem ca Comisia de Petiții să aibă mai puțin de lucru pe viitor, ar trebui în primul rând să ne asigurăm că lacunele din legislație sunt prevenite de astăzi pentru a evita frustrarea, de exemplu. Mă gândesc la uh, serviciile și produse acoperite de către legislație în anumite cazuri și vă pot da exemplul uh, acestor distributoare din uh, sectorul bancar. Aceste uh, ATM-uri bancare sunt acoperite de către legislația actuală. Dar mediul în care acest distributor este instalat e la cheremul unor măsuri voluntare naționale. Iată modul în care putem crea o lacună Uh, s-ar putea ca un distributor, de exemplu, să fie uh, la dispoziția publicului, dar accesul la acest uh, ATM să fie foarte limitat. Și deci, iată, legislația nu ajută prea mult situația persoanelor cu dizabilități. În ceea ce privește conceptul poverii disproporționate, știm că trebuie să fim foarte prudenți Ni se reamintește mereu că trebuie să reducem povara administrativă, trebuie să reducem costurile administrative. Ni se reamintește că uh, trebuie să ne gândim și la costurile pentru industrie și așa mai departe. Dar cred că aici ne confruntăm cu un adevărat uh, pericol. Dacă avem Uh, o, uh, deci dacă vom folosi uh, această mm, povară disproporționată fără o definiție foarte clară, se creează din nou o lacună juridică. Deci trebuie să ne punem de acord în ceea ce privește definiția. Deci ce este prea împovărător, de exemplu. Iar în ceea ce privește transpunerea, am așteptat deja 5 ani pentru ca Comisia Europeană să facă această propunere legislativă. Ne bucurăm că i a ajuns în sfârșit la Parlament. Uh, Uh, în uh, Parlament se vehiculează uh, idei. Se pare că consultarea din 2015 e considerată deja depășită. Eu aș dori să atrag un semnal de alarmă, pentru că cred că am întârziat și mai mult proces, procesul legislativ și persoanele care au nevoie de aceste drepturi vor avea de suferit. Și mai uh, vast, dincolo de ce a spus uh, raportoarea, dacă avem o perioadă de transpunere foarte îndelungată, produsele și serviciile care sunt acoperite de acest text legislativ vor evolua. Uh, deci textul nostru legislativ va fi depășit. Trebuie să ne asigurăm în procesul legislativ că ținem pasul cu viața, cu realitatea. Ne întoarcem la petiția dinainte cea legată de internet și de societatea digitală, felul în care uh, drepturile trebuie să țină cont de schimbările de evoluțiile tehnologice din societate. Deci trebuie să ne asigurăm că perioada de transpunere uh, reflectă și uh, durata uh, de sferă de aplicare a textului legislativ. În orice caz, eu aș spune că Comisia Petii ar trebui să aibă o poziție foarte puternică și că Mm, se face portavocea uh, celor care de prea multă vreme nu s-au făcut auziți la nivel european. Mulțumesc. Președintele, doamna Ștanoca. Mulțumesc. Aș dori să o felicit uh, pe colega Cuneva pentru acest uh, aviz foarte important care conține uh, foarte multe propuneri și care reflectă un număr mare de amendamente. În primul rând, aș dori să spun că sprijinim această propunere de schimbare a definiției. De la amendamentul 2 și următoarele. Cred că schimbarea definiției e foarte bună. Deci trebuie să trecem de la persoanele cu dizabilități sau cu uh, limitări funcționale, definiția actuală, uh, e mult prea tehnică. Ori dacă vorbim despre persoane cu probleme legate de vârstă sau de orice alt tip, obținem o definiție mai precisă Uh, permitem acestei, acestui text legislativ să-și extindă sfera de aplicare. Nu știu care este uh, poziția raportorului de la, raportorului de la IMCO. Uh, mi-ar plăcea să știu care este poziția comisiei competente în fond. Sunt de acord și cu această propunere de a extinde sfera de aplicare. Regulamentul ar trebui să, mai ales legislația primară, cred că ar trebui să abordeze drepturile din legislația precedentă, însă e vorba doar de uh, serviciile care încă nu sunt uh, accesibile. Amendamentul 6, care face trimitere la Directiva 36 din 2014 și Regulamentul 661 din 2009. Sunt uh, aspecte foarte importante, pentru că, așa cum ne-a spus raportoarea pentru aviz, S-ar putea să fie vorba de servicii um, se creează lacune în ce privește accesibilitatea. Comisia de petiții, să nu uităm, a primit uh, un număr mare de, de petiții care denotă faptul că legislația precedentă încă nu funcționează așa cum ne-am dorit. Aș avea și câteva întrebări adresate raportoarei pentru aviz cu privire la amendamentele, amendamentul 43. propuneți introducerea unui procent de programe de televiziune, de exemplu, care să fie să aibă uh, interpretarea în limba semnelor sau să aibă subtitrare Care este poziția celorlalți colegi care se ocupă de acest dosar legislativ? Mă gândesc la comisia competentă pe fond. Aș dori să verific care este poziția raportoarei de la uh, Comisia de Ocupare. Sunt raportor alternativ și acolo. În urmă cu două săptămâni am avut votul de la Comisia de Ocupare. La fel și în ce privește amendamentul 65. Perioada de punere în aplicare. Sunt de acord cu ce spun uh, socialiștii că nu ar trebui să prelungim acest termen de aplicare. Aștept cu nerăbdare schimbul de opinii cu raportoarea și cu raportorii alternativ pentru uh, textul uh, final uh, pentru proiectul nostru de aviz. Mulțumesc! Mulțumesc! Având în vedere că am, avem foarte multe întrebări, aș dori să dau cuvântul doamnei Cuneva la sfârșitul dezbaterii, dar aș dori să dau acum cuvântul reprezentantei uh, Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Da, vă rog, vă rog, doamnă. M-am înșelat, spune președintele. Vă rog să mă scuzați, v-am făcut domn. Vedeți că lucrurile se complică reprezentanta Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte, și vă rog să mă scuzați uh, pentru întârziere. Nu a depins uh, de noi. Au uh, fost, a fost o greșeală în ceea ce privește calendarul activității Comisiei dumneavoastră. Îmi pare rău că am sosit cu câteva minute întârziere, îmi cer scuze. Aș dori în primul rând să mulțumesc doamnei raportor pentru proiectul de aviz, care este foarte detaliat, e bine pus la punct cu mare plăcere am constatat uh, sprijinul pe care îl acordă propunerii Comisiei, un sprijin necesar, având în vedere un text legislativ atât de important pentru persoanele cu handicap, uh, dar și pentru industria europeană. Am luat uh, notă și de dorința sa de a extinde domeniul de intervenție sau de acțiune al directivei propune, care probabil că va isca propuneri uh, aprinse la Parlamentul European, dar e o propunere extrem de interesantă din punctul nostru de vedere. Am citit proiectul de aviz și vă pot spune că uh, am avut reacții pozitive, câteodată însă mai puțin pozitive uh, cu privire la anumite propuneri. Mă gândesc mai ales la propunerea în ceea ce privește cerințele funcționale faptul că se propune uh, uh, detalierea sau uh, elementele suplimentare poate că e util pentru punerea în aplicare a directivei, deci probabil că în propunere uh, pentru a îmbunătăți textul, uh, pentru ca textul să vină mai ușor de citit și mai ușor de punere în aplicare, deci acest text poate merge mai în amănunt. Însă, Uh, punerea pe picior de egalitate a persoanelor uh, handicapate și a persoanelor cu limitări funcționale ni se pare nu foarte inspirată. În uh, directiva noastră am spus că ce se face pentru persoanele cu handicap uh, ar putea să ducă la consecințe pozitive pentru persoanele cu limitări funcționale. Dar această uh, definiție de persoană cu limitări funcționale este destul de vastă, câteodată poate chiar aleatorie și ni se pare că uh, dacă le uh, confundăm, sfera de aplicare a directivei ar putea fi extinsă la uh, un număr mult mai mare de persoane care va fi greu de determinat. Ori noi, Uniunea Europeană, a uh, luat în baza Convenției ONU cu privire la persoanele cu handicap și a luat anumite angajamente. Deci, uh, noi la Comisie am optat pentru o abordare mai echilibrată. Am spus, deci, că tot ce se face pentru persoanele handicapate va putea fi folosit uh, mai târziu pentru o populație mai uh, vastă cu limitări funcționale. Însă nu am dorit să se facă o asimilare celor două categorii de populație pentru că credem că ne va pune probleme o astfel de asimilare din punct de vedere juridic. Am avea și câteva întrebări la adresa raportoarei uh, cu privire la abordarea diferită în ceea ce privește punerea în aplicare a directivei în funcție de tipul de produs sau de tipul de servicii. Am înțeles că acest termen de șase ani pentru uh, propunere e considerat prea îndelungat și pentru anumite produse chiar nu e necesar, dar în orice caz noi am optat pentru, simplici, pentru simplitate și pentru un text ușor de înțeles de către consumatori și de către companii și de către administrațiile din statele membre. Deci o abordare foarte detaliată în funcție de produs sau de tip de serviciu ar putea aduce uh, și mai multă confuzie din punctul nostru de vedere. Ne mai punem întrebări în legătură cu propunerea noastră de scutiri sau de derogări uh, de notificare pentru micro, micro E o propunere justificată uh, din punct de vedere economic, chiar dacă nu vizează decât notificarea. Uh, constatăm că acest punct a dispărut pur și simplu din propunere, ceea ce credem va avea un impact mm, foarte puternic, o povară administrativă grea pentru micro-întreprinderi, deci pentru uh, Uh, firme mici uh, cu un angajat sau doi angajați, uh, deci povara administrativă ar putea fi prea greoaie pentru aceste mici companii. Acestea fiind spuse, însă am notat propunerile de definiții suplimentare care ni se par că clarifică, că îmbunătățesc textul și am salutat și această orientare spre feedback și spre aportul uh, pe care îl pot aduce um, asociațiile uh, care reprezintă persoanele cu handicap care au o experiență foarte vastă, care poate fi folosită în dialogul cu Comisia. Sigur că avem deja un dialog pe care l-am uh, lansat și pe care îl continuăm. În orice caz, e vorba de un aport constructiv pentru ca punerea în aplicare a uh, legislației să fie cât mai uh, realistă și mai practică. Nu doream să vă răpesc uh, prea mult timp, însă doream să fac aceste observații pe marginea unui text foarte detaliat, foarte bun și doresc în încheiere să vă spun că pe lângă cele câteva mici rezerve, ne-am bucurat să constatăm că propunerea noastră a fost atât de pozitiv evaluată, evaluată de către raportoare. Mulțumesc! Mulțumim! Mulțumesc tuturor! Aș dori să vă spun că dezbaterea va continua și că termenul de depunere a amendamentelor este 29 octombrie, spune președintele, uh, până la ora 15. Vom vota la Comisia PETI la reuniunea din luna ianuarie. Și aș dori să mulțumesc și colegei Cuneva și îi dau cuvântul pentru concluzii. Mulțumesc foarte mult. Le mulțumesc colegilor pentru toate observațiile și comentariile făcute. Am notat câteva um, remarci. Definiția nu trebuie să excludă nicio categorie de persoane pe care le-am evocat în prezentarea mea. Trebuie să uh, ne gândim împreună pentru a ajunge la o definiție acceptabilă. Eu însă am anumite dubii în ceea ce privește câmpul de aplicare al acestei definiții. Eu uh, uh, chiar uh, am și eu un handicap grav, uh, am foarte multe probleme, deci aș putea și eu să mă gândesc la felul în care și la, me- la uh, metodele prin care putem uh, să reflectăm mai bine realitatea cu ajutorul acestei definiții. S-a vorbit despre povara disproporționată. Eu sunt foarte recunoscătoare pentru observațiile dumneavoastră și cred că vom putea să lucrăm uh, foarte bine în cadrul comisiei noastre. Și cred că rezultatul va fi remarcabil. Aș dori să-i spun doamnei Jdanoca că nu există un uh, raportor pe fond de la EMPLE. Se negociază în continuare, deci nu avem un aviz din partea acestei comisii. În ceea ce privește celelalte chestiuni, n-am avut decât o audiere în cadrul comisiei noastre. În ceea ce privește chestiunile tehnice, o să vă răspund mai detaliat mai târziu. Pentru aceste chestiuni tehnice și definiții pot să vă spun că am discutat cu părțile interesate și cu experții îndelung, însă există aspecte pe care trebuie să le discutăm mai în detaliu pentru a hotărâ care este calea pe care vom urma. La fel și pentru Uh, date. Examinăm cu foarte mare interes chestiunile, aspectele legate de IMM-uri în ceea ce privește notificarea. Așadar, vă voi da un răspuns ulterior și noi am depus amendamente și sper că vom avea o cooperare fructuoasă și că rezultatul va fi unul de calitate. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult din nou. Termenul limită pentru depunerea amendamentului este 27 octombrie la ora 3 după amiaza. Următorul aviz de fapt, este vorba despre raportul anual al activității Comisiei pentru Petiții pe 2015. Doamna Vagina este raportoare. Îi dau cuvântul acum. Bună ziua tuturor! Eu voi prezenta acest proiect de raport anual cu privire la activitatea noastră pe 2015. Am primit peste 1400 de petiții în anul acesta. Este vorba despre o scădere cu 4% față de 2014. 424 au fost examinate și au fost închise. 519 sunt încă deschise și 483 au fost declarate neadmisibile. În acest raport, Comisia analizează principalele evenimente din anul anterior și putem să avem astfel o perspectivă generală cu privire la relația noastră cu alte instituții și cu cetățenii. Cetățenii, în mod normal, sunt cei uh, pe care ne concentrăm în lucrările noastre. Voi fi foarte succintă și nu voi intra în prea multe detalii, pentru că, oricum, raportul va fost transmis, este disponibil. Uniunea Europeană trece prin niște provocări foarte importante. Criza refugiaților, sute de migranți care mor în apele noastre, violență, inegalitate de gen, um, infracționalitate, xenofobie. Trecem în continuare printr-o criză economică, uh, criză care i-a afectat pe cei mai săraci, iar drepturile lor economice și sociale sunt subminate. Toate acestea toate aceste fenomene se reflectă în petițiile pe care le-am primit anul trecut. Dar petițiile se referă și la alte probleme, de exemplu probleme de mediu sau probleme persoanelor cu dizabilități. Comisia este garantul uh, legislației europene și tocmai de aceea în raport am spus că mm, Comisia nu a, um, a arătat întotdeauna uh, o reacție potrivită și nu a răspuns întotdeauna cu rigoarea necesară. Cred că dreptul de a adresa pe petiții trebuie să fie o punte care îmbunătățește viețile oamenilor, aducându-i mai aproape de instituții. Este extrem de important să existe resursele umane și tehnice la dispoziția cetățenilor. Este de asemenea important ca Comisia Europeană să consolideze rolul inițiativelor cetățenești în urma recomandărilor făcute de către organizatorii acestor inițiative și uh, de către Parlament. De exemplu, dreptul la apă. Cu această inițiativă nu s-a întâmplat nimic. La fel, cred că Comisia PETI trebuie să lucreze în mod autonom pentru a redacta rapoarte uh, pentru a putea contracara dramele cele mai importante la care asistăm. În trecut, uh, când am făcut raportul uh, cu privire la legislația în ceea ce privește ipotecile, acesta a ajuns în plenară. Problemele acestea în ceea ce privește legislația cu ipotecile a lăsat oameni din țara mea, din Spania, fără adăpost. De asemenea, în ceea ce privește uh, rețeaua ombudsmanilor europeni, trebuie să continuăm uh, aceste eforturi. Ombudsmanul a arătat că um, uh, depune eforturi și am văzut acest lucru în ceea ce privește ușile turnante și Frontex. În încheiere, sper că acest raport ne va ajuta să ne îmbunătățim activitatea în comisie Cred că nu suntem aici doar să deschidem și să închidem petiții, suntem aici ca să ne ajutăm concetățenii. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Vă doresc să vă rog, stimați colegi, uh, dacă, să interveniți dacă doriți să luați cuvântul. Dacă nu, eu pot să intervin în calitate de raportor din umbră din partea PPE. Este o poziție foarte bună, cea exprimată în raport, o apreciez, mai ales în ceea ce privește uh, îmbunătățirile din, de pe site-ul nostru. Există o propunere de a implica mai mult statele membre în acest proces și uh, de a îmbunătăți relația noastră cu celelalte comisii și cu celelalte instituții și eu voi depune câteva amendamente, însă punctul de plecare este foarte bun. Acum doresc să o rog pe doamna uh, Șimanska de la Comisie să intervină. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am citit proiectul de raport a doamnei Vahina cu interes și eu sunt șef de unitate răspunzător cu relația Comisiei Europene cu Comisia PETI ca atare, pot să fiu de acord că relația noastră de lucru între PETI și Comisie este una foarte bună. Această cooperare strânsă este esențială pentru că astfel petițiile pot să primească atenția pe care o merită. Comisia este partenerul natural al PETI. Ne ajutăm reciproc uh, în tratarea cu seriozitate a acestor uh, petiții și acest lucru a fost confirmat de prim vicepreședintele Timmermans atunci când a venit la această comisie în aprilie. Aș dori să subliniez că comisia oferă um, răspunsuri detaliate și complete atunci când ni se adresează comisia PETI, atunci când avem competențele necesare să o facem. Întotdeauna dorim să ne asigurăm că ne trimitem reprezentanții cei mai competenți și calificați uh, pentru temele aflate în discuție. Ne străduim de asemenea să oferim răspunsuri relevante pentru Comisia PETI și dorim să o facem la, uh, în mod oportun. Um, domnul Timmermans a trimis o adresă uh, Consiliului pentru a le ruga să reducă uh, timpul uh, alocat răspunsului uh, pe care îl dau statele membre la solicitările Comisiei. Pentru că știm foarte bine că adresea, adesea Comisia trebuie să ceară informații din partea statelor membre. În concluzie, aș dori să spun că domnul Timmermans va răspunde la toate întrebările și va uh, răspunde la toate uh, problemele pe care le ridicați în timpul dezbaterii din plenară și uh, sperăm să continuăm relația foarte bună de cooperare pe care am avut-o până acum. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumim și noi. Aș dori să le spun colegilor că termenul limită pentru amendamente este 21 octombrie, ora 12, la prânz. Votul în comisie va avea loc în 29 noiembrie. Doamna Vahina are cuvântul pentru um, comentariile de încheiere. Mulțumesc foarte mult uh, și vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule președinte, pentru observații. Le mulțumesc tuturor și vă pot spune că sunt uh, disponibilă. După ce primesc contribuțiile dumneavoastră, voi încerca să găsesc amendamente de compromis, sunt deschisă la cooperare și mă voi, voi încerca să mă asigur că toate observațiile sunt reflectate în acest raport. Mulțumesc foarte mult. Asta înseamnă că am terminat pe ziua de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Vă urez o seară plăcută și vom continua mâine dimineață la ora 9, tot în această sală. Vă mulțumesc!